și uh, ca reprezentant uh, al Comisiei aș vrea să-l salut pe domnul comisar Stilianides. Bună dimineața, domnule comisar, și aveți cuvântul pentru ca să vă faceți declarația. Dear President, Stimate domnule președinte, stimați deputați în Parlamentul European, abuzul sexual al copiilor este o crimă monstruoasă. Uniunea Europeană a făcut deja pași foarte importanți pentru a combate acest flagel, atât online cât și în afara rețelei internet, prin directiva împotriva abuzului sexual, care include mai multe instrumente pentru îmbunătățirea eficienței acțiunilor stat, statelor membre față de aceste crime și pentru a facilita cooperarea internațională. Comisia nu dorește să propună vreun amendament uh, la această bază juridică, dar vrea să se concentreze pe implementarea acesteia. Există un studiu care analizează transpunerea statelor membre în drept național a directivei respective și rezultatele acestui studiu vor fi uh, disponibile în aprilie. După aceea vom lua decizii ulterioare cu privire la continuarea uh, procedurilor de urmărire și uh, în curând Comisia va lua contact cu mai multe state membre pentru a facilita punerea în aplicare a acesteia și notificarea uh, la adresa statelor membre. Există nevoia de a avea, în primul rând, acces la probele privind abuzurile copiilor online, informații care uneori sunt deținute de companii care se află sub jurisdicții diferite. Acesta este practic unul din principalele obstacole pentru a ancheta în mod efectiv și a urmări în justiție aceste delicte. Statele membre trebuie să se asigure că sunt respectate toate obligațiile de respectare a drepturilor fundamentale ale victimelor. Sunt niște probleme care nu privesc doar acest fel de Uh, infracțiuni, ci și alte infracțiuni care practic sunt uh, înlesnite de internet. Dar fiindcă internetul uh, are o natură globală, reacția Uniunii Europene trebuie să țină cont de faptul că e nevoie de cooperare cu partenerii strategici la nivel internațional. O abordare cuprinzătoare e esențială pentru a asigura consecvența acțiunilor, mai ales inclusiv în ceea ce privește combaterea um, fracțiunilor de securitate cibernetică sau în ceea ce privește um, protecția datelor din cadrul comerțului electronic. Toate acestea vor constitui obiectul uh, reflexiilor din cadrul uh, pachetului privind uh, piața comună digitală. Acum mă voi referi la Alianța Globală împotriva abuzului sexual de copii pe internet. Această alianță globală reprezintă un set de angajamente politice luate de miniștri din 54 de țări, angajamente de a întreprindere, de a îmbunătăți în primul rând uh, identificarea și asistența victimelor, de a îmbunătăți anchetarea și urmărirea în justiție, la conștientiza și a reduce uh, cantitatea de material uh, care prezintă abuzurile sexuale asupra copiilor pe internet. Această alianță a avut um, rezultate bune în mai multe privințe. Multe politici naționale acum conțin aceste angajamente, însă această alianță globală încă mai trebuie să facă față uh, unei serii întregi de probleme. În primul rând, să se asigure că toate țările vor continua să se inspire uh, reciproc în ceea ce privește până la alta resurselor pentru a urmări în justiție pe cei vinovați. De asemenea, trebuie atrase mai multe țări. În al treilea rând, această alianță ar trebui să reacționeze la tendințele și amenințările din viața reală și să se adapteze la acestea. De asemenea, trebuie să se colaboreze mult mai mult cu industria internetului, care e gata să joace un rol în cadrul acestei alianțe mondiale și Comisia, prin Fondul de Securitate Internă, va sprijini înființarea unor parteneriate public-private între actorii principali din sectorul privat și cel al autorităților și agențiilor de uh, punere în aplicare a legii. În ceea ce privește facilitatea conectarea Europei, Comisia va cofinanța în continuare uh, rețeaua privind uh, un internet mai sigur, care are un rol cheie de a conștientiza oamenii în legătură cu problema copiilor pe internet. Astfel de centre de internet mai sigur sunt operaționale în 28 7 de state membre. Unul se referă la costizarea copiilor, părinților și a profesorilor pentru a folosi cât mai bine internetul. De, fe, de asemenea, există și centre de resurse digitale la care se vor adapta unelte specifice prin cooperare cu școlile și cu reprezentanții industriei. În al doilea rând, în ceea ce privește serviciul online uh, de ajutorare a copiilor care caută ajutor și care vor să raporteze cazurile de abuzuri și de asemenea un număr de telefon pentru a primi informații legate de pornografia infantilă. Se fac niște se vor face evaluări preliminare în legătură cu conținutul raportat, după care acest conținut va fi științat uh, autorităților. Se vor monitoriza adresele de IP și se va uh, monitoriza deci în permanență Uh, schimbul de aceste date pe internet. Există o asociație cofinanțată de comisie la nivel mondial care se ocupă de toate acestea și de asemenea comisia va sprijini o identificare mai eficientă a victimelor și făptașilor prin elaborarea de date comune, de date de baze comune care acum sunt uh, găzduite de Interpol pentru că astfel autoritățile polițienești să aibă acces mult mai ușor la probele și informațiile deținute la nivel internațional. Mulțumesc, domnule comisar, iar acum în numele grupurilor voi da cuvântul în primul rând reprezentantei PPE, doamna Monica Holmaier, un minut. Domnule președinte, stimate domnule comisar, dragi colegi, mai întâi aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere care mi se pare extrem de importantă. În ultima vreme am putut constata o explozie a acestor fapte și o explozie a cifrelor copiilor abuzați. Internetul, internetul este un loc în care pot în același timp să se fie create locuri de muncă, dar și este de asemenea o pacoste pentru cei care devin victimele astfel, astfel de crime. Am următoarele întrebări către comisie avem um, sistemul EC3 și știm că internetul este platforma principală pe care se desfășoară acest lucru. Vreau să vă întreb dacă există destul de mult personal pentru a putea combate această formă de infracțiune cu destul personal. Pot să vă spun că eu avem, uh, știu că avem până acum trei oameni pentru întreaga Europa. Sigur că și la Europol se lucrează, dar ei trebuie să se ocupe și de trafic de persoane, de crimă organizată și de toate formele de infracțiuni și de aceea o primă rugăminte către Comisie avem nevoie de o dotare cu personal mult mai bună pentru a putea să combatem această uh, problemă. În al doilea rând, punerea în aplicare în, statelor me- în statele membre trebuie să fie uh, Uh, accelerată, uh, punerea în aplicare și transpunerea acestei directive trebuie să fie cât se poate de rapidă. În al treilea rând, uh, cred că parteneriatele public-private sunt un mijloc extrem de bun pentru a putea avansa în acest domeniu și acestea arată cât de departe am ajuns în acest domeniu. Cooperarea este foarte bună. Și un ultim punct, atunci când vorbim de criptare, trebuie să știm că pe de-o parte este important să avem o, o sferă privată, pe de altă parte este important să găsim o metodă pentru a nu-i proteja pe cei mai gravi criminali în acest domeniu care uh, abuzează copiii în lume și îi omoară. Mulțumesc! Mulțumesc că aveți un cartonaș uh, albastru de la doamna Grapini. Doriți să răspundeți? Doamna Grapini, vă rog.

o, o persoană care se uită la aceste date, ci prin algoritme tehnice și doar atunci când se vede, de exemplu, că a fost um, violat un copil prin acest algoritm, atunci o persoană chiar analizează cazul respectiv și de aceea mi se pare că această formă de uh, întrevedere a datelor, de a vedea datelor este bună și importantă. Mulțumesc. În numele socialdemocraților, doamna Zipel, acum două minute, vă rog. Mulțumesc. Abuzul sexual împotriva copiilor, suntem cu toții de acord, este o infracțiune foarte gravă care de foarte multe ori uh, la victime lasă sechele foarte grave, atât uh, psihice cât și sociale. Iar internetul permite acum să se vadă și imagini ale filmelor acestui abuzuri și poze ale acestor abuzuri care se răspândesc foarte repede și este și un mijloc prin care se facilitează contactul cu copiii. Ca Parlament, împreună cu Consiliul, în 2011 am adoptat o directivă pentru ca statele să poată să combată aceste infracțiuni cu standarde comune, cu reguli comune pentru a da definiția unor infracțiuni clare și pentru a stabili și care sunt măsurile de combatere a acestora, dar și pentru a avea o reglementare unitară pentru urmărirea făptașilor chiar și când comit fapte în, la, în străinătate. Protecția victimelor joacă, bineînțeles, un rol extrem de important, la fel și îmbunătățirea competenței mass media și a infrastructurii. Este clar că înghețarea acestor conținuturi nu poate fi decât o soluție tranzitorie, pentru că scopul este în interesul victimei să se șteargă complet aceste conținuturi și de aceea um, unii operatori uh, privați nu trebuie să fie singurii care să decidă asupra acestei probleme. Dacă această directivă va fi transpusă cum trebuie și consecvent, atunci uh, însă statele membre vor trebui să aibă mai multă voință politică, pentru că momentan nu au. În ianuarie 2014, Comisia a sancționat 11, uh, a avertizat 11 state membre în ca primă treaptă din procedura de infringement și numai în Cipru această procedură a fost încheiată momentan și, de fapt, chiar și statul meu membru a adoptat o astfel de legislație de-abia în noiembrie 2014 și, de altfel, fără să fi fost atenționat. Statele membre trebuie să-și facă în fine temele, iar Comisia va trebui să își preia sarcina ca și gardiana tratatelor, fără să nu mai fie modestă și să nu mai încerce să se rețină față de statele membre. În decembrie va trebui să vină un raport uh, din partea Comisiei despre ce s-a întâmplat în statele membre și sunt foarte curioasă de rezultat. Nu trebuie să uităm în această dezbatere însă un lucru important. Abuzul nu este virtual, el se întâmplă concret, real, în fiecare zi. Și este de speriat să vedem cât de diferit uh, este perceput această problemă în diferitele state și în diferitele regiuni și cum este ignorată chiar în anumite zone ale Europei. Vă mulțumesc! Mulțumesc un cartonaș albastru din partea doamnei Hulmaier, căreia îi dau cuvântul acum. Câteodată însă nu permit acest lucru dacă cineva a intervenit în dezbatere. Este o excepție. Vă rog, doamna Hulmaier. Da, mulțumesc. Eu aș fi putut să renunț, dar vreau să o întreb pe doamna Zipel dacă este chiar de părere că Google, de exemplu, uh, dacă se descoperă anumite conținuturi în care un copil este violat, nu ar trebui să șteargă pur și simplu uh, independent acest conținut, ci că trebuie chiar să aștepte până are o sentință judecătorească, de exemplu. Eu cred că la infracțiune atât de grave este necesar ca și întreprinderile private să poată să se pună de acord între ele și să poată să șteargă în mod independent aceste conținuturi, pentru că aici nu mai putem vorbi de sfera privată, nu? Mulțumesc, doamnă Zipel. Da, răspunsul, doamnă Hulmaier. Fiecare cetățean este obligat atunci când uh, descoperă o infracțiune să intervină cum trebuie. Însă la discuția cu privire la această directivă am observat foarte bine că pe lângă abuzul de copii există și foarte multe cazuri cu dubiu în care nu este clar ce s-a întâmplat și de aceea este important că în aceste chestiuni să există totuși întâi o discuție cu autoritățile publice. Mulțumesc foarte mult. Acum are cuvântul în numele conservatorilor domnul Timothy Kirkhope. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Modul în care îi apărăm pe cei care nu se pot apăra ne arată cât de avansată este societatea. Situațiile nu sunt uh, albe și negre întotdeauna, dar în momentul în care e vorba de exploatarea copiilor, lucrurile sunt albe sau negre. Este o crimă de neiertat și trebuie să facem tot ce putem la nivel național, european, internațional pentru a-i pedepsi pe cei care uh, fac rău copiilor. Dreptul la libertatea și de exprimare și dreptul la viață privată nu mai sunt relevante aici. Și când ne întrebăm ce trebuie să facem pentru a pune capăt acestui abuz, este simplu. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință. Trebuie să lucrăm cu companiile de internet, uh, cu școlile, cu mass media, cu autoritățile de poliție, să uh, blocăm uh, rezultate de căutare pe internet care duc la abuzul copiilor. Trebuie să, să eliminăm imagine de pe internet, uh, să aducem răspunzătorii în justiție și să avem instrumentele necesare pentru acest lucru. Iar apoi trebuie să ajutăm victimele pentru a putea să se simtă în siguranță din nou. Există foarte multe colțuri întunecoase pe internet, iar acolo au loc cele mai grozitoare crime. Copiii au nevoie de un glas unic, vorbitorul este întrerupt, pentru a, uh, pentru a li se apăra copilăria. Vă mulțumesc. Mulțumesc. În numele grupului liberal are cuvântul două minute doamna Natalie Grisbeck. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Acum câteva săptămâni la Comisia Libe, în cadrul unei dezbateri importante privind lupta împotriva criminalității pe internet și a răufăcătorilor de pe internet, ni s-au adus la cunoștință statistici atroce care ne-au care ne-au arătat uh, ce se întâmplă cu uh, copii, 4 uh, milioane de elemente de materiale pedofile pe internet. Victimele sunt din ce în ce mai tinere, copii de, cu care nu au nici măcar 2 ani, imagini din ce în ce mai violente, sistemele de, de încriptare sunt din ce în ce mai sofisticate și așa mai departe. Iar acum câteva săptămâni, eu una, am, uh, încep, am încercat să înțeleg cum funcționează lucrurile pe acest internet întunecat, dark web și am încercat să înțeleg uh, fațetele sordide și periculoase. Unele rețele uh, Eh, dintre care Tor și Freenet, au fost eh, deturnate de pedofilii de pe internet și, dragi colegi, nu putem să, stăm cu, să rămânem cu brațele încrucișate în fața acestui lucru. Și eh, ne dăm seama că în 2014 s-a înregistrat um, o creștere cu 100% Uh, a semnalelor uh, pedo, uh, de pedopornografie, ceea ce înseamnă că pornografia infantilă pe internet este în creștere mai mult decât niciodată în fața acestei orori, acestor atrocități. Care este răspunsul nostru? În primul rând, putem să avem un raport de evaluare a punerii în aplicare a directivei europene și vă reamintesc că, reamintesc comisiei, reamintesc că termenul de transpunere, transpunere era 13 decembrie 2013. Am putea să obținem mai multe informații de la comisie, de comisia să poat, să-și eh, exercite rolul de paznic al tratatelor în acest sens. În al doilea rând, cum rămâne cu uh, rolul și cu sporirea competențelor uh, al uh, grupului de acțiune comună a Europol uh, în domeniul criminalității pe internet și Domnule comisar, îmi pare rău că nu ați vorbit despre faptul, vorbitoarea este întreruptă, trebuie să facem ceva pentru a bloca site-urile internet, pentru a le elimina în momentul în care, uh, în care uh, descoperim uh, astfel de orori de cazuri de pedofilie. Minut. Are cuvântul un minut și jumătate în numele grupului GUE, doamna Martina Anderson. Colleagues, I am pleased to see that this issue... Mulțumesc, mă bucur să văd microfonul. Este bine să vedem că avem o propunere din partea Comisiei Libe. Este evident că avem uh, de-a face aici cu o chestiune foarte importantă, dar este o chestiune care trebuie să fie gestionată încă de jos și de jos în sus pentru ca să putem proteja copiii noștri. Copiii au telefoane inteligente și Prea puțini dintre ei sunt uh, conștienți de riscurile folosirii acestor telefoane. Trebuie să informăm copiii să fie precauți și trebuie să ne asigurăm că părinții și um, profesorii știu cum să informeze pe copii. Trebuie să căutăm soluții pentru a proteja copiii, dar și internetul liber. Trebuie să conștientizăm oamenii. Circunscripția mea, în nordul Irlandei, uh, Fotografii nevinovate au fost folosite online. 700 și ceva de uh, fotografii de copii preșcolari erau pe un site uh, pornografic. E șocant. Însă nu credeți că ar trebui să le arătăm și altora cât de multă atenție trebuie să avem cu ce se întâmplă. Unii cred că ar trebui să îi arestăm pe, pe cei care au uh, pus aceste fotografii, însă problema e că aceste site-uri uneori nu știm unde se află și nu știm cum uh, se obțin acele fotografii, legal sau legal. Vă mulțumesc acum, Jean Lambert, din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că cu toții salutăm Uh, revizuirea directivei acesteia atunci când va veni în acest an uh, varianta actualizată. Este foarte impresionant să vedem câte state membre încă nu au transpus uh, prevederile din această directivă, dar după cum a spus toată lumea, retragerea conținuturilor respective de pe internet este o chestiune foarte importantă și directiva arată că acțiunea de sus în jos este de asemenea foarte importantă. Dacă statele membre aleg, de exemplu, să blocheze anumite conținuturi, trebuie să fie clar prin lege care este responsabilitatea și la cine. Și cred că aceasta este o parte din răspunsul la întrebările care s-au pus înainte. Dacă ofer, cei care oferă aceste servicii știu care este acțiunea pe care trebuie să o întreprindă atunci când se întâmplă așa ceva și cred că este clar care este responsabilitatea tuturor aici. Mă, aș fi bucuroasă dacă Comisia ar putea să ne spună ceva mai multe despre dificultățile pe care le are de a avea acorduri cu țări terțe atunci când siturile sunt uh, în țările respective, pentru că suntem cu toții că imaginile cu privire la abuzuri de copii nu ar trebui să fie acceptabile în vreo țară din lume și, bineînțeles, nici abuzul în sine nu este acceptabil deloc. Trebuie să legăm însă câteva din acțiunile pe care le-am inițiat deja cu privire la copiii vulnerabili de exemplu, să există un oficiu la care să se poată raporta copiii care sunt dispăruți foarte repede. Trebuie de asemenea să astupăm lacunele din sistemul de azil în care nu există nicio datorie a cuiva să urmărească copiii care sunt dați dispăruți. Și după cum au zis și alți colegi înaintea mea, în legătură cu prevenirea și în legătură cu conștientizarea și darea de putere a acestor copii și a oamenilor este foarte importantă pentru că ei să poată să recunoască riscurile. Și sigur că operatorii uh, de internet și centrele care gestionează serverele sunt extrem de importante pentru ca să poată raporta de asemenea și copilor și uh, profesorilor, de exemplu. Este clar că președintele întrerupe copiii trebuie să înțeleagă exact care este diferența dintre o relație adevărată și a ceea ce se întâmplă pe internet. Sunteți gata să răspundeți uh, domnului Sani la o întrebare? Vă rog. E eh, Mulțumesc, domnule președinte. Stimată colegă, ați menționat faptul că transpunerea directivei este importantă, dar că foarte multe guverne ale statelor membre sunt foarte lente sau că nu fac ce trebuie, pur și simplu, în acest sens. Ați menționat de asemenea că și cooperarea cu statele terțe este câteodată dificilă, există obstacole în calea ei. În acest această sală cred că suntem cu toții de acord, dar vreau să vă întreb care credeți că este motivul pentru care guvernele nu acționează în uh, această problemă. Vă rog. Raportul pe care îl vom primi de la Comisie ne va arăta de ce durează atât de mult pentru unele statele membre să pună în aplicare directiva. Cred că pentru unii este o problemă de armonizare cu propria legislație, poate că trebuie să fie majorate sancțiunile pe undeva, dar mi se pare ciudat, uh, semna dumneavoastră, că mi se pare ciudat că statele membre nu au făcut uh, mai mult în acest sens, fiindcă este foarte important pentru cotirea minorilor și trebuie să uh, ne rugăm colegii de acasă să ridice această întrebare în parlamentele naționale. Mulțumesc! Mulțumesc. As a non-inscrit member now... Uh, Diane Dodds de la Neafiliați are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Internetul uh, reprezintă unul dintre elementele cu cel mai mare putere de transformare pentru mediul de afaceri și pentru consumatori. Trebuie totuși să acceptăm uh, că i-a ajutat foarte mult pe criminalii cu chipul ascuns care atacă copii pe internet. Aici trebuie să conlucrăm pentru a ajunge la soluții și pentru a combate astfel de abuzuri. La mine, în circunscripție, în Irlanda de Nord, uh, S-a publicat un raport independent despre exploatarea copiilor în noiembrie 2014. De, a fost publicat de către Kathleen Marshall. S-a constatat uh, că o școală a raportat că a identificat șase cazuri uh, de racolare pe internet uh, în ultimii cinci ani. Și un alt exemplu, într-o instituție pentru copii vulnerabili s-a constatat că abuzurile pe internet crescuseră de la 5 în 2008 la 22 în 2013. Cel mai recent uh, studiu, Life and Time, în Oridada de Nord, arată că unul din nou uh, adolescenți de cu vârstă de 16 ani au, au avut experiența unui caz de racolare. Uh, vorbitoarea este, este, este întreruptă. Trebuie să ne asigurăm că copiii noștri Ehm, sunt apărați pe internet, dar în egală măsură trebuie să ne acoperim. Vorbitoarea este întreruptă, domnul președinte. Um, a întrerupt microfonul vorbitoarei. Următorul vorbitor, un minut și jumătate, domnul Zvifka. That's okay. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, koleżanki i koledzy. Wśród Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Trebuie să vă spun că printre număratele modalități de a comite infracțiuni pe internet, uh, cele la adresa copiilor sunt practic cele mai șocante. De aceea e important că astăzi avem această primă discuție pe această temă. Însă, din păcate, nu avem suficient timp la dispoziție. Trebuie să reacționăm la raportul făcut de Europol, care spune că această criminalitate e în continuă creștere. Ce înseamnă asta? Nu reușim să combatem acest fenomen. Cine a citit acest raport înțelege foarte bine încotro se îndreaptă această criminalitate. Putem de exemplu, să facem programări pentru astfel de sesiuni, se poate întâmpla totul la casă, în casa copiilor respectiv. Plățile se fac prin insule Caiman sau prin alte uh, regiuni unde nu există controluri financiare. Gândiți-vă, deci cineva poate practic să rezerve aceste servicii sexuale îngrozitoare. Deci gândiți-vă că ar trebui să ne armonizăm mult mai mult eforturile pentru a combate această criminalitate. De asemenea, trebuie să crească mult mai mult uh, cooperarea între organele polițienești. Nu e vorba doar de uh, a interzice um, accesul, e importantă și conștientizarea, educarea. Eu mă bucur că vom avea o rezoluție. Vă rog să vă respectați timpul acordat. Trebuie să încheiem discuția. Deci nu avem cum să uh, amânăm votul care începe la ora 11 oricum. Doamna Dali are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Ne referim la imaginile cu privire la pornografia infantilă pe internet. Peste 70% din pozele acestea arată copii sub 10 ani. Este absolut uh, groaznic să vedem ce se întâmplă, pentru că e vorba de o activitate ilegală care face însă imposibilă determinarea numărului copiilor care sunt implicați în astfel de fapte. Vorbesc aici ca reprezentant uh, al cetățenilor, dar mai ales ca mamă. Sunt uh, mii de copii, ca băiatul meu, care devin victime victimele criminalității și avem responsabilitatea să îi protejăm pe acest copii, să le oferim o viață pașnică în care se pot juca cu copiilor și nu îi lasă pe alții să le ia inocența. Internetul este o sursă bună de informații, dar este în același timp și mediul ideal pentru a transmite și a descărca poze pornografice cu copiii în mod anonim. De aceea aceasta nu înseamnă că trebuie să blocăm internetul, nu aceasta este soluția. Uniunea Europeană trebuie să se gândească la noi evoluții tehnologice precum Darknet, cum uh, ar fi uh, piața um, online la negru, care este accesată prin diferite o infrastructură deosebită. Uh, Uniunea Europeană a reușit, de exemplu, să uh, facă o acțiune împotriva acestor infrastructuri. Trebuie să extindem astfel de inițiative pentru a combate pornografia infantilă și cer Comisiei Europene să își adopte directiva Uniunii Europene din 2011 datorită acestor noi realități. De foarte multe ori spunem că copiii sunt resursa cea mai importantă a lumii și totuși drepturile lor sunt ignorate de multe ori. Aceste cazuri de abuzuri vor rămâne dacă nu acționăm, pentru că oricum, dacă nu le retragem de pe internet, acestea rămân pe viață. Mulțumesc, domnul Scripec, un minut pán predsedajúci s nástupom týchto nových technológií nám tu vyrastá generácia mladých ľudí a detí ktorí ovládajú. Mulțumesc. Oricum vorbim aici despre o nouă generație de copii care cunoaște mai bine aceste tehnologii decât părinților, care cunoaște mai bine tehnologiile decât uh, profesorii și de aceea este foarte dificilă sarcina părinților de a-i proteja și de a înțelege ceea ce se întâmplă. Uh, Copiii însă sunt cei care nu percep la fel de bine aceste pericole atunci când intră pe internet și când comunică cu diferite persoane prin intermediul netului sau când intră pe anumite pagini de internet. În calitate de deputat în Parlamentul Slovac, mai de mult am atras deja atenția asupra acestor probleme și în mass media slovacă de asemenea, iar campania mea a avut ca scop să uh, se garanteze o protecție legală a copiilor în fața acestor conținuturi periculoase. Avem uh, deja foarte multe semnături pe care le-am adunat în cadrul acestei campanii și sunt convins că vom putea să continuăm această luptă care se uh, dă deja pe internet și vom putea să o dăm și prin pași legislativi care sunt importante. Mulțumesc, doamna Wikström, are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Abuzarea sexuală a copiilor pe internet devine din ce în ce mai gravă. Victimele sunt din ce în ce mai mici. Aceste imagini sunt transmise în doar câteva secunde, practic în toată lumea. În 2011 am avut uh, o rezoluție pentru a condamna acest fenomen pe internet, iar acum Comisia trebuie să vină să ne facă un raport și să ne Uh, propună niște unelte, instrumente reale și utile. Nu ne ajută doar un raport, avem nevoie de niște unelte concrete pentru a combate acest fenomen, deoarece, iată, tot suntem martorii suferinței cauzate de aceste imagini și trebuie să-i pregătim pe acești copii pentru viitor. Viitorul le va fi greu. Va fi greu pentru toată lumea, însă viitorul depinde de copiii noștri. Deci trebuie să combatem într-adevăr acest fenomen așa cum trebuie. Ați fost exemplară la respectarea timpului. Mulțumesc. Acum domnul Rope, un minut de asemenea. Mulțumesc, domnule președinte Țările nu pot lupta împotriva acestei forme a criminalității de unele singure, iar uh, instituțiile de aplicare a legii nu au suficiente instrumente uneori pentru a preveni aceste infracțiuni. Iată de, dacă dacă dorim schimbarea, trebuie să finanțăm mai bine aceste instituții și să ne asigurăm că, trage, că cei vinovați sunt trași la răspundere în mod mai eficient. Ofițerii de poliție trebuie să fie mai eh, bine pregătiți, iar eh, colaborarea la nivel instituțional, eh, la nivelul statelor membre, e nevoie să fie îmbunătățită. În ceea ce privește Uh, transmiterea de, de probe, aceasta trebuie să fie accelerată și planurile de acțiune comune îmbunătățite. Mulțumesc. Acum aveți un cartonaș albastru, însă din partea doamnei Mussolini, dacă doriți să-i răspundeți. Sunteți gata să-i răspundeți? Vă rog, doamna Mussolini. De propriu sul ultim inter... Referitor la ultima intervenție, aș vrea să pun următoarea întrebare. Nu credeți că ar fi bine să înlesnim accesul la denunțuri? Deci să impunem, uh, de exemplu, uh, motoarelor de căutare uh, o înaltă pentru a căuta cât mai repede aceste conținuturi și pentru a le putea denunța imediat. Domnul Rope. Mulțumesc. Dragi colegi, cred că trebuie să folosim orice măsură posibilă pentru a combate aceste crime. Ar trebui să ne consultăm cu experții pentru a vedea dacă e rentabil și eficient să facem așa ceva. Deci să se facă un studiu privind aceste denunțuri rapide. Mulțumesc. Mulțumim. Un minut are cuvântul doamna Barbara Capel. Mulțumesc, domnule președinte. Abuzul sexual al copiilor pe internet este o crimă îngrozitoare și în fiecare zi sunt încărcate poze și videouri cu copii. Avem cam 4 milioane de poze și filme cu copii care se crește cu 80 de mii de poze. 70% din copiii de pe aceste uh, internet, de pe aceste poze nu au sub 10 ani și de obicei rămân uh, pentru toată viața pe internet. Marea Britanie este un model pentru combaterea abuzului copiilor pe internet. Există o infracțiune penală care interzice ceturi sexuale între adulți și copii pe internet. S-a creat și o unitate specială din, pentru National Crime Agency care poate să acționeze și împotriva Darknet. Există un buget, există linii bugetare pentru acest scop și există și uh, peste 50.000 de lire care au fost alocate acestui fond de protecție. Directiva Uniunii Europene trebuie să fie transpusă în statele membre. Foarte multe statele o transpun însă prost, pentru că trebuie să poată să urmărească teroriști în același timp. Trebuie o, în același timp o coordonare mai bună între forțele naționale de ordine și forțele internaționale și trebuie să facem același lucru așa cum facem la terorism și la această problemă. Mulțumesc foarte mult. Și acum spune președintele un minut și jumătate are cuvântul domnul Diaz de Mera. Vă rog. Gracias. Mar de un milion de Mulțumesc. Peste un milion de imagini pornografice cu copii circulă pe internet. 200 eh, noi pe zi. Între 500 și 1000 de pedofili sunt coordonați în rețele organizate. Aceste date și altele ne arată cât de grav este acest fenomen. Directiva, actualizarea directivei sau crearea unei alianțe globale sunt măsuri pentru a face față acestei amenințări. De aceea trebuie să avem o abordare comună care să conțină acțiunea judecătorească și judecătorească, protecția victimelor și prevenirea fenomenului. De aceea trebuie să se ofere garanții în ceea ce privește prevenirea și urmărirea judecată în justiția acestor delicte, de asemenea obținerea de date și evitarea unei stigmatizări a copiilor respectivi. Trebuie să încercăm să eliminăm erorile, deoarece atunci când fenomenul e ajutat de tehnologie, tot prin tehnologie putem să îl înlăturăm rețelele respective. Trebuie să combatem paginile care au aceste conținute, trebuie să combatem cei ca, pe cei care distribuie astfel de materiale prin rețelele peer-to-peer. -peer. Trebuie să vedem de asemenea ce se întâmplă cu codurile de securitate folosite pe internet și toate acestea prin coordonarea internațională a autorităților, a forțelor statale, a sectorului privat și a societății civile. Trebuie mai ales să încurajăm rolul Europolului, al Eurojustului, a Coaliției Europene pentru a combate exploatarea sexuală pe internet a copiilor. Mulțumesc, domnule președinte. Aveți un cartonaș albastru de la doamna Borjan, dacă doriți să răspundeți. Ai un carton azul, paruse. Aveți un cartonaș albastru, domnule Diaz de Mera. Vreți să răspundeți? Vreți să răspundeți? Da? Bine. Doamna Borjan, aveți cuvântul. Dragi colegi, spominjali ste sudsku zaštitu i spominjali ste... Dragi uh, colegi, se vorbește despre protecția judecătorească și polițienească, însă atâta timp cât noi uh, <laughs> tot uh, discutăm și elaborăm aceste legeri, putem avea și mai multe victime. Nu credeți că educația uh, sexuală în școli e obligatorie, ca materie obligatorie? Sin duda că... Siguranță că educația sexuală poate fi un instrument, însă nu este singurul instrument. Virește, e nevoie de renunțarea la toate uh, reținerile în ceea ce privește protejarea uh, delictului. De multe ori delinvenții sunt mai protejați decât victimele. Uh, deci toate eforturile ar trebui să se îndrepte către protejarea victimelor, deoarece aceste victime nu sunt ca toate celelalte, sunt copii, de aceea merită uh, nivelul de protecție cel mai ridicat. Mulțumesc. Dragi colegi, acum trecem la procedura intervențiilor spontane. Am o listă extrem de impresionantă față de dezbaterile normale și de aceea nu o să pot da cuvântul tuturor colegilor. O să încerc însă să împart cuvântul la grupurile politice în mod echitabil. Prima vorbitoare care a dorit să ia cuvântul, doamna de Sarnez, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am pierdut foarte mult timp de 10 ani când am avut primul raport pe această temă și dacă nu mobilizăm toate forțele, atunci vom pierde această bătălie pentru că totul merge din ce în ce mai repede, știți foarte bine, și astăzi cu dark web, cu deep web. Avem nevoie de un inventar pentru fiecare țară pentru ca să știm ce s-a întâmplat și trebuie să aducem răspunsurile pe care le știm deja, sensibilizarea copiilor, a părinților, a educatorilor, de ce și nu un număr verde european pentru această problemă. Avem nevoie și de o blocare a siturilor, de filtrarea lor și de toate mijloacele, pentru că cele de la Europol sunt ridicole, trebuie îmbunătățite pentru a putea ajunge cu adevărat la identificarea acestor făptași și a identificarea victimelor și pentru a putea facilita schimbul de date. Pentru a proteja copiii noștri avem nevoie de această mobilizare fără nicio, fără nicio problemă, fără nicio falie, nu numai din partea noastră, din partea responsabililor politici, ci din partea societății ca atare. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, timp de un minut, Richard Howitt. Mulțumesc, domnule președinte. În această săptămână a internetului sigur, sunt foarte implicat uh, și eu la o fundație britanică și de aceea salut această dezbatere ar trebui să fie înlăturate aceste imagini cât mai rapid și ar trebui încurajată cooperarea între autorități pentru a identifica și urmări în justiție pe făptași, indiferent de unde se află în lume. De la an la an, imaginile pe internet cresc cu 100%. Există acum anchete în ceea ce privește cazuri istorice, de exemplu, din anii 70. Această dezbatere ne amintește că prin uh, perioada digitală au început și noi, uh, au apărut noi ocazii pentru făptașii acestor, uh, acestor, acestor crime. Din păcate, ar trebui să facem tot posibilul pentru ca internetul să nu fie locul unde se pot face astfel de, de delicte. Domnul Schroeder, Mihail Schroeder, un minut. Doamna Mihaela Șodar, mă scuzați. Udeleni slova. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, vă mulțumesc pentru raport. Eu personal cred că Comisia Europeană, Parlamentul European și toate statele membre trebuie să fie uniți, fiind, trebuie să fie unite, fiindcă internetul nu cunoaște granițe. Domnule comisar, Ați vorbit despre multe ocazii, posibilități de punere în aplicare a directivei din 2011, dar mm, lipsește o evaluare detaliată a punerii în aplicare a, a directivei, fiindcă nu propunem o nouă directivă, însă am dorit să știm uh, cum a fost aplicată, cum funcționează această directivă pe care o avem la dispoziție, cât de eficientă este, dat fiind că numărul victimelor este în creștere, e limpede că măsurile legislative pe care le avem la dispoziție nu sunt suficient de eficiente. Aceste măsuri nu uh, uh sunt suficient de rapide cum sunt cei care fac rău copiilor. Ce părere aveți despre consolidarea conștientizării, mai ales la nivelul școlilor, părinților, copiilor. Mulțumesc. Următoarea vorbitoare, doamna Roza Tomașici, un minut. Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske iz Mulțumesc. Mulțumesc. Ministerul de Interne din Croația în anul 2013 a declarat că unul din cinci copii care folosesc internetul a primit propuneri de natură sexuală pe internet în timp ce 35% dintre ei au fost expuși la conținuturi cu caracter sexual. Vedem că acum agresorii sexuali uh, se ascund uh, sub uh, profiluri falsificate pe internet, deci de aceea trebuie să ne concentrăm pe conștientizare la nivelul copiilor și părinților în legătură cu pericolele de pe internet, să nu așteptăm să se întâmple ceva pentru a reacționa, ci să preîntâmpinăm ce se întâmplă. Un copil bine informat în legătură cu pericolele de pe internet înseamnă o victimă mai puțin. De aceea cred că trebuie să avem și niște sisteme de a denunța aceste practici pe internet, cum ar fi un buton roșu care există în Croația, să îmbunătățim logistica pentru a sprijini astfel de idei tehnologice. Mulțumesc! Urmează acum domnul Ignațiu Cora, un minut. Grazie, grazie. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, domnule comisar Stilianides. Dragi colegi, vorbim astăzi eh, acum de, pe baza datelor eh, europene, pe date, baza datelor ONG-urilor, de o problemă care are o soluție foarte dificilă, pentru că e ca și cum am învârti medalia, practic, eh, părților pozitive pe care le aduce cu sine internetul, pentru că pe de o parte avem un instrument care ne permite tocmai să ne apropiem, să facem lucruri pe care până acum câțiva ani nici nu ne imagineam că le vom putea face și pe de altă parte există și dark web-ul, deep web-ul care ne practic ne scapă de sub control și care în același timp aduce cu sine infracțiuni grave care pot aduce victime de copii care sunt copii de 2 ani sau de min- sau minori de orice fel. Trebuie să găsim așadar o cale pentru a încerca să găsim o soluție și la această dezvoltare a internetului, instrumentele pe care le avem la dispoziție nu sunt suficiente și trebuie să găsim soluții împreună. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Corao, și ultima vorbitoare la procedura CHDI este Ana Zaborska, un minut. Domn președinte, domn comisar, Stimate domnule președinte, stimate domnule comisar, aș vrea să-i mulțumesc Monica Hulmeier pentru că a ținut ca această directivă cu privire la abuzul sexual al copiilor să fie revizuită, să fie bine examinată. Aș vrea să mă alătur și eu cerințelor prin care Comisia ar trebui să înceapă o campanie de conștientizare care să poate să ajute copiii care intră pe internet să înțeleagă riscurile și legate de acest internet la fel și pentru părinți. Și în Slovacia a existat o campanie care se chema Știți ce face copilul dumneavoastră acum? care oferea părinților informațiile de bază despre alcool, droguri sau abuzuri sexuale și trafic de persoane. Tocmai aici Comisia ar putea să aibă ceva de spus. Combaterea abuzului de copii și al pornografiei în internet trebuie să fie o prioritate pentru Uniunea Europeană, astfel încât să se găsească și mijloace financiare pentru a putea finanța proiecte aferente. Mulțumesc foarte mult, doamnă Zaborska, o aterizare la fix pentru timpul pe care l-aveați și acum în finalul dezbaterii dau cuvântul domnului comisar Stilianides. Aveți cuvântul, vă rog. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte, stimați uh, membri, dragi colegi. Aș dori să vă mulțumesc pentru prilejul de a discuta cu dumneavoastră astăzi despre acest uh, subiect uh, care reprezintă o provocare și un subiect de mare însemnătate. După cum vă dați seama, Uniunea Europeană a luat deja măsuri pentru a face față abuzului împotriva copiilor pe internet, dar din păcate Lupta de a eradica, pentru a eradica această crimă atroce nu a fost încă încununată cu succes. Din păcate, ar trebui să ne gândim la o politică care să reprezinte un echilibru între dreptul la libertate și la viață privată de protecția datelor cetățenilor care să asigure eficiența anchetelor în urmărirea în justiție a cazurilor de pedofilie pe internet. Aceasta reprezintă o datorie pozitivă a statelor membre, aceea de a asigura protecția drepturilor fundamentale ale copiilor. Într-adevăr, Așa cum a spus Monica Holmeier și nu numai, trebuie ca trebuie să avem mai mult personal, de pildă în um, EC3. Iată de ce uh, Comisia sprijină acest uh, grupul de lucru de la Europol. Suntem conștienți de această nevoie. Dar aș vrea să vă spun încă o dată că că, din păcate, nu am ieșit la liman în acest uh, subiect foarte dureros. Continuăm să menținem un nivel de conștientizare foarte ridicat. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Am încheiat